La da, da, doresc să vă informez că în aplicarea articolului 231 aliniatul 4 al regulamentului uh, um, nu a fost uh, formulată o solicitare rectificativă până la ora 18 ieri.